trecem la următorul punct, negocierile privind acordul de liber schimb UE-Vietnam. Este o declarație a Comisiei cu privire la acest acord de liber schimb. Bun venit, domnule comisar Almunia, aveți cuvântul. Very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În numele Comisiei Vreau să vă vorbesc despre îmbunătățirile relațiilor dintre Uniunea Europeană și Vietnam, o țară cu 90 de milioane de locuitori, cea de-a treia țară ca mărime din uh, lume. Este vorba de o țară în care, într-adevăr, comerțul este un succes. Astfel, din 1996 până în prezent, Vietnamul s-a transformat dintr-una dintre cele mai race țări din lume într-o țară cu o creștere economică cu două cifre. Și s-a ajuns la o rată a creșterii economice care este puțin inferioară a 6% între 2008 și 2011 și anul trecut Vietnamul a depășit Indonezia în ce privește volumul de schimb de bunuri cu Uniunea Europeană și este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Uniunii Europene din Asia după Singapore și Thailanda. 90% din Uh, rata creșterii economice va ține foarte mult de uh, exporturi și mai ales de schimburile cu regiunea asiatică, pentru că acolo se află țările cu cea mai mare rata creșterii economice din lume. De aceea este absolut logic ca noi să avem relații cât mai strânse cu acești parteneri comerciali pentru că noi vrem să folosim investițiile în domeniul comerțului extern pentru a avea o creștere economică sănătoasă pe plan intern. Acest lucru face parte din strategia noastră. Ne-am dorit să ajungem la un acord cuprinzător cu întreaga regiune, pe termen lung. Noi vrem să avem acest acord în ce privește achizițiile publice, serviciile, dezvoltarea sustenabilă. În timpul negocierilor, va exista o, direct, o legătură clară între aspectele comerciale și aspectele politice. Acest acord va permite Vietnamului să pună la punct reformele de care mai are nevoie, mai ales în care au devenit și mai urgente în momentul în care a devenit membru al OMC. E nevoie mai ales de mai multe eforturi în domeniul uh, transparenței. Vietnamul uh, uh, negociază mai multe acorduri și poartă negocieri în cadrul organizației ASEAN și în cadrul acordurilor transpacific. Domnul comisar de Hucht a fost la Hanoi pe 17 martie, unde s-a întâlnit cu ministrul comerțului din Vietnam. Ei au vorbit despre negocieri și uh, care au fost, uh, care vor fi în curând încheiate și până la sfârșitul acestui an, sperăm până la sfârșitul lunii octombrie, uh, toate discuțiile să fie finalizate astfel încât acest acord între UE și Vietnam să intre în vigoare cât mai repede cu putință și să reprezinte un stimul pentru um, economiile ambilor parteneri. Noi vrem să trimitem un mesaj clar partenerilor noștri în ce privește uh, um, stadiul acestor negocieri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Mulțumesc domnule comisar. Acum uh, dorește să ia cuvântul domnul Caspari. Stimate domnule președinte Caras, stimați colegi, cât de importantă este participarea la comerțul internațional va depinde de felul în care putem crea locuri de muncă și ocupare. Aceasta se vede din regiunea ASEAN. În ultimele zeci de ani uh, s-a văzut că această regiune participă la globalizare și aceasta este și unul din motivele pentru care creșterea economică în această regiune este atât de exponențială. Avem negocieri deja de mai mulți ani cu uh, Vietnamul și mandatul nostru de negociere a fost uh, foarte puternic deja de la început. poziția Parlamentului a fost considerată, iar în rezoluția noastră de astăzi vrem să mai expunem încă o dată faptul că până la sfârșitul negocierilor noi avem priorități pe care noi dorim să le respecte neapărat Comisia Europeană și prin dezbaterea de astăzi vrem să mai expunem o dată opiniei publice faptului, faptul că aceste negocieri sunt extrem de importante și transparente pentru ca toată lumea să poată poată fi informate despre ele. Ceea ce mi se pare mie extrem de important este că, pe de-o parte, trebuie să ne asigurăm că Vietnamul poate să fie apropiat pe anumite puncte pentru că este o țară în curs de dezvoltare și, pe de altă parte, totuși trebuie să garantăm că acele excepții să poată să beneficieze și de uh, termeni de tranziții, perioade de tranziții, dar ca acestea să aibă și un sfârșit la un moment dat. Pentru că așa sunt construite aceste acorduri, trebuie ca la un moment dat aceste perioade de tranziții să fie uh, terminate pentru ca să nu avem uh, relații asimetrice pe viitor din punct de vedere comercial. Și al doilea rând, uh, punct important este că Vietnamul este o țară în care statul de drept nu este pe departe atât de dezvoltat ca și în Uniunea Europeană și cred că acordul nostru cu Vietnamul poate să fie un exemplu foarte bun de acord în care există nevoie și de o protecție a investițiilor, în care trebuie să ne asigurăm că investitorii din Uniunea Europeană Europeană în Vietnam sunt protejați de faptul că um, statul de drept nu este la fel de bine dezvoltat ca democrațiile liberale din la noi din Europa. Trebuie de aceea să dăm facilități uh, investitorilor ca să meargă să investească în această țară, pentru că știm că există și posibilitatea ca guvernul să ia decizii arbitrare, din păcate, pe baza unor influențe politice și că de aceea ei au nevoie de o protecție astfel încât să fie protejate deci investițiile pe care le fac în această țară. Mulțumesc tuturor colegilor pentru vot votul din această după-amiază ca să putem să subliniem acest lucru. Mulțumesc Comisiei pentru că am ajuns așa de departe în negociere. Am avut un obiectiv foarte ambițios să terminăm negocierile în acest an. Aș fi foarte recunoscător pentru faptul că Comisia Europeană în următoarele săptămâni să rămână angajată în acest dosar și sunt foarte mulțumit și vreau să felicit și domnului, pe domnul Langen care face parte din delegația ASEAN pentru că ei ne-au, într-adevăr ne-au acompaniat în aceste negocieri. Sper ca la începutul legislaturii următoare să putem, într-adevăr, să încheiem acest acord și să ne bucurăm de el. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. Și acum are cuvântul domnul Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Da, și noi avem convingerea fermă că comerțul consolidează dezvoltarea durabilă și de aceea și susținem aceste negocieri cu Vietnamul ca fiind o țară în care comerțul poate genera bunăstare pentru populație și nouă ni se par aceste runde de negocieri promițătoare, însă trebuie spus că bunăstarea și sustenabilitatea nu pot fi asigurate decât atunci când garantăm condiții echitabile. Și aici m-aș referi la trei uh, aspecte. Protecția animalelor și respectarea normelor de protecție a animalelor, astfel încât să nu există comerț cu specii rare. În al doilea rând, participarea societății civile în acest proces și, sigur, nu în ultimul rând, cum ne asigurăm ca drepturile lucrătorilor, drepturile uh, care vizează mediu sunt garantate. Și apoi, cum anume putem uh, convinge că întreprinderile din Vietnam să îndeplinească aceste deziderate în ceea ce privește sustenabilitatea. Mulțumesc, domnule Rinaldi, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există întotdeauna critici uh, tradiționale, ca să spun așa, privitor la un acord de liber schimb așa cum s-a întâmplat și cu alte negocieri, mai ales în ce privește serviciile, achizițiile publice. Eu mi-aș fi dorit ca acest acord să nu fie negociat în detrimentul uh, accesului la medicamentele generice pentru populația din Vietnam. Și afirm cu tărie și mă adresez comisiei că nu e normal să nu existe niciun fel de regulă în ce privește um, um, duty bag și în ce privește indicațiile de origine. Dar să nu uităm că în Vietnam uh, este o dictatură la putere, o dictatură poate bună, dar uh, acolo nu există libertate de exprimare, minoritățile religioase se află în dificultate, mai ales uh, budiștii, populațiile care trăiesc în regiunile muntoase sunt persecutate. La putere se află un partid unic și nu există marjă de manevră pentru societatea civilă. Mulți autori de bloguri sunt, de exemplu, persecutați. Deci este un acord semnat uh, într-un uh, cadru dificil. Cum crede Comisia că va permite garantarea clauzei cu privire la drepturile omului sau a clauzei uh, de suspendare a acestui acord în cazul în care drepturile omului nu sunt respectate. Așadar, deschiderea piețelor noastre, această deschidere reciprocă, nu trebuie să fie un obiectiv în sine. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu schimburi comerciale mai intense, ci trebuie să existe un adevărat factor de progres pentru Vietnam. Și acest acord, repet, este destul de delicat uh, dacă este să comparăm negocierile pe care le avem cu Malaezia sau cu o altă dictatură, cea din Singapore. Sper că următorul Parlament va fi mai exigent în toate aceste privințe decât a fost actualul Parlament. Are cuvântul domnul Zahradil. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimate domnule comisar, am fost uh, onorat să fiu raportor pe fond uh, pentru acest acord în Comisia INTA pentru două motive mai ales. Uh, un motiv este faptul că Vietnamul este o țară foarte prosperă, o piață emergentă și un partener important comercial pentru Uniunea Europeană și al doilea motiv este pentru simbolica acestui, acestui rol pentru că poate știți că comunitatea vietnameză în Cehia este una din cele mai mari uh, comunități vietnameze din cele 28 de state membre ale Uniunii și acesta a fost de asemenea un motiv pentru care eu am fost bucuros să îndeplinesc această sarcină. În calitate de raportor am fost de asemenea bucuros să văd că negocierile avansau cu o viteză bună și că s-a găsit un numitor comun între cei doi parteneri pe mai multe capitole. De asemenea, sper că acest să se va ajungă la un acord și uh, pe alte puncte care să fie beneficiar pentru ambele părți. În Comisia INTA am avut o rezoluție foarte echilibrată, cred eu, care a contribuit la acest succes al negocierilor. Am clarificat mai câteva priorități cu privire la aceste negocieri. Aș vrea să subliniez unele dintre ele. Ceea ce vrem însă să vedem este ca toate prevederile care se negociază în cadrul acordului de liber schimb sunt compatibile și vrem ca uh, să se ajungă la o sustenabilitate a pieței cu o bună balanță între barierele tarifare și non-tarifare. Sperăm și ca ambele părți să se respecte și să poată să respecte reglementările în ceea ce privește serviciile publice. Sperăm și ca uh, să existe reguli de competiție loială pentru ca să se poată garanta o egalitate între uh, operatorii privați și de uh, stat și să existe și o cale de atac foarte clară pentru cazul litigilor, pentru ca să se poată garanta uh, și o siguranță juridică. Sperăm de asemenea să se poată de ambele părți garanta și aspectele fitosanitare și sanitare și dreptul de proprietate intelectuală și sperăm și în ultimul rând ca ambele părți să poată să uh, respecte standardele internaționale în dreptul omului, drepturile Uh, muncii și în uh, alte condiții importante de lucru. Vreau să mulțumesc Comisiei, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru această cooperare constructivă și sper ca la sfârșitul uh, plenarei să putem să adoptăm acest pachet important. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Murphy. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În esență, această rezoluție reprezintă o mână liberă pentru marile corporații europene, o încercare de a ajunge la un acord rapid acestui acord la încheiere rapidă acestui acord. Sigur că nu se pune accentul pe drepturile omului, promovarea responsabilității corporatiste. Există pe alocuri astfel de a, accente, dar nu se dorește în esență decât o mai mare liberalizare și privatizare Uh, și se vorbește de o condiție egale între companii. De asemenea, se vorbește de protecția uh, investițiilor, uh, dând companiilor posibilitatea să atace guvernul dacă interferează cu interesele lor. La fel s-a întâmplat cu companii din Statele Unite care au dat în judecată guvernul din Ecuador pentru a-și continua poluarea în zonă. Nu vrem să se întâmple așa ceva. Trebuie respectate convențiile privind uh, uh, munca, convențiile ILO, pentru că în Vietnam se știe foarte bine că uh, munca în rândul minorilor este foarte răspândită. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Belder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uitați, aici sunt. Domnule președinte, textul pe care trebuie să-l adoptăm uh, astăzi vorbește despre acordul comercial cu Vietnamul, dar nu trebuie să pierdem din vedere nici respectarea drepturilor omului. A devenit o condiție sine qua non în orice fel de acord comercial. Și vreau să vă atrag atenția asupra situației creștinilor din Vietnam. Cineva deja i-a menționat și mulțumesc. ONG-urile um, semnalează de mai mulți ani de zile încălcarea drepturilor um, minorității creștine. Vietnamul se află în continuare pe lista celor țări care uh, îi persecutează pe uh, creștini. Și în unele uh, um, provincii din Vietnam, uh, uh libertatea uh, de cult nu există. Chiar există prevederi pentru a interzice uh, practicarea um, religiei. Deci, asemenea reguli chiar sunt o realitate. Anumiți catolici uh, au fost uh, obligați să-și părăsească casele. Forțele de securitate intervin pentru a-i pedepsi pe creștini, fără niciun motiv. Și de aceea, vă rog, domnule comisar, trebuie neapărat să insistați asupra uh, libertăților fundamentale și mai ales asupra libertății de cult. Nu trebuie să mai existe vreo competență a poliției în ce privește minoritățile religioase. Uh, dreptul omului nu mai trebuie să fie doar o declarație frumoasă pe hârtie. Mulțumesc, domnul Prust are cuvântul acum. Oui, monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ultimii ani am uh, fost uh, martorii unei uh, creșteri a Asiei ca actor pe economia internațională. Foarte mulți actori din Europa economici sunt în criză, dar în același timp țările din Asia au creșteri de 5 până la 6% și câteodată chiar creșteri de două cifre. Uniunea Europeană nu poate să rămână indiferentă față de acest fenomen. Vorbeam acum câtva timp de țări emergente, care acum au devenit, de fapt, economii puternice, parteneri echitabili cu care ne confruntăm. Din naivitate și câteodată chiar din aroganță am subestimat aceste puteri. Este, motivul, este momentul acum să corectăm aceste erori. Vietnamul în 2013 a înregistrat o rată de creștere de peste 5%, ceea ce este absolut remarcabil. Nu putem să lăsăm acum ocazia pentru a nu întreține relații privilegiate cu o țară atât de în expansiune economică. Avem deja negocierile CECIC cu Vietnamul pentru uh, o, un acord de liber schimb. Aceste negocieri uh, se desfășoară așa încât să se poată satisface nevoile de ambele părți. Noi, europenii, trebuie să ținem cont de interesele întreprinderilor noastre și de sectoarele mai sensibile, adoptând în același timp și o viziune de deschidere a piețelor. Trebuie să avem grijă ca acest acord să fie profitabil, în primul rând, pentru Uniunea Europeană. Vietnamul importă mai ales produse de înaltă tehnologie din Uniunea Europeană și recunoaște de aceea importanța Uniunii în ceea ce privește tehnologia inovatoare. Haideți să o spunem pe șleau expertiza tehnologică este de fapt singurul avantaj de concurență al Europei în fața restului lumii. Sunt convins de acest lucru și cred că această expertiză tehnologică va putea să ne permită să redreseze economia europeană. Europa nu poate să mai rateze trenul asiatic. Trebuie să încurajăm de aceea parteneriatele economice cu Asia și împreună să facem tot posibilul pentru ca să avem o Europa mai competitivă și la nivel internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prust! Domnule Martin. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut aceste negocieri comerciale, însă trebuie să spun că uh, trebuie să fie vorba de mai mult decât de a cuceri alte piețe. Trebuie să ne asigurăm că orice acord promovează o creștere echitabilă în Vietnam și de asemenea trebuie să ne ocupăm de problema acapărării terenurilor, care a devenit o problemă majoră în Vietnam și să interzicem uh, sau să descurajăm acest fenomen. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există un capitol important uh, care să vizeze drepturile omului. Dacă nu vom avea un astfel de capitol, uh, va fi o linie roșie pentru noi. De asemenea, și condițiile de muncă și de protecție a animalelor trebuie să fie condiții clare. Uh, condițiile pentru animale în Vietnam sunt îngrozitoare. Avem uh, deja un model în care s-a procedat pe această temă cu Corea, deci dacă putem face cu Corea, trebuie să putem face și cu Vietnamul și de asemenea eu cred că acordul cu Vietnamul este doar un precursor cu un, uh, pentru acorduri cu celelalte țări din regiune și cred că ar trebui să avem un acord cu țările ASEAN cât se poate de curând. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bilan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un acord uh, multilateral de liber schimb trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, dar în același timp trebuie să fie în folosul cetățenilor. Economia din Vietnam este foarte dinamică, este un membru major al um, ASEAN și PIB-ul uh, a atins 6% rată de creștere în ultimii trei ani. Avem nevoie de o relație consolidată cu acest partener, însă concurența trebuie să fie una liberă și um, egală. Barierele tarifare și non-tarifare în calea comerțului trebuie să dispară. Trebuie să nu uităm că în Vietnam drepturile omului sunt în continuare încălcate. O mai multă colaborare între Vietnam și Bruxelles trebuie să dea roade și în această privință. Mulțumesc, are cuvântul domnul Werner Lang, președintele Comisiei ASEAN. Delegația ASEAN. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i dau dreptate domnului Almunia. Vietnamul este o poveste de succes economic și propunerea colegului Martin de a avea mai degrabă un acord cu cele 10 țări ASEAN este foarte departe de realitate, pentru că diferențele politice și economice sunt mult prea mari pentru a putea să ne gândim acum la un acord comun. Cred că calea este corectă să avem un acord de liber schimb cu 5 state, cu 7 state din 10, să avem parteneriate și acorduri de parteneriat și cooperare, Cred că aceste aspecte sunt toate conținute în raportul domnului Zahradin, nu mai e nimic de adăugat. Cred că libertatea economică și relațiile bune economice trebuie să meargă mână-mână cu libertatea politică, libertatea de exprimare și de libertatea de culte. Acest lucru este cunoscut de către partenerii noștri din Vietnam și la vizita noastră din martie 2013 am, am avut ocazia să ne întâlnim cu toți partenerii de negocieri și să discutăm despre acest punct. Pe mine ceea ce m-a mirat este cu câtă lipsă de curaj uh, Partidul uh, Comunist a respins orice formă de reformă. Există o bază foarte largă în această țară care dorește aceste schimbări și m-am mirat că ultimul congres al partidului nu a permis această deschidere. Dacă uh, avem 35 de milioane de accese la internet uh, în această țară, în continuare se poate ca blogării, dacă spun ceva împotriva guvernului, sunt ori uh, închiși, ori arestați, ori sunt ni se taie conexiunea la internet. Nu mi se pare corect, trebuie ca Parlamentul, Comisia să intre în negocieri ample. Salut dacă se mai termină negocierile anul acesta, oricum o fi, dar în etapa următoare pe care o vedem și prezentă în alte acorduri de liber schimb, trebuie de asemenea să accelerăm lucrurile. E vorba de ratificarea de către cele 28 de state membre. Nu servește la nimic dacă noi lucrăm repede, după aceea însă statele membre care trebuie să ratifice tergiversează chestiunea. De aceea mă bucur de negocieri negocieri și urez mult succes Comisiei. Mulțumesc! Danke, Herr Mulțumesc, domnule Langen. Doamna Badia citet, are cuvânt. Președinte, signor comisario. Domnule președinte, domnule comisar, de la începutul negocierilor pe marginea acestui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam în 2012 s-au făcut pași importanți pentru încheierea acestuia. Salut și pașii pe care i-a făcut Vietnamul în ceea ce privește drepturile omului și drepturile lucrătorilor și sper că acest acord va fi un prim pas în extinderea acestor drepturi. Vreau să subliniez că de importantă este includerea unui capitol cu privire la dezvoltarea durabilă cu clauze obligatorii care să reprezintă uh, în final o piatră de căpătuie a politicii comerciale europene. Aș dori să mă mai refer și la interesele implicate și liniile roșii de care nu putem uh, face abstracție. Nu cred că ar trebui să existe piedici majore în adoptarea acestui acord, pentru că el va facilita fluxurile comerciale, investiții directe și indirecte. Este important să investim în întărirea relațiilor strategice dintre Uniunea Europeană și regiunea ASEAN și sper că vor urma și alte acorduri. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kelly. Uh, Ultron, uh Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii ce au luat cuvântul înaintea mea, vreau să salut negocierile pentru un acord de liber schimb cu Vietnamul. Recent au fost încheiate multe acorduri cu Canada, America de Sud, Corea și așa mai departe. Și merită să avem un asemenea acord și cu Vietnamul. Această țară merită lăudată pentru progresele pe care le-a făcut în ultimii ani. În ultimii ani nu am auzit uh, mare lucru despre această țară. Am rămas la epoca Congului Și e foarte bine că din 2012 se negociază acest acord. E adevărat că schimburile comerciale au ajuns la, um, de la 8 miliarde um, au ajuns la o sumă de 8 miliarde în ce privește exporturile și uh, importurile de asemenea erau de 15 miliarde și cred că se poate progresa, se poate face și mai bine și putem să oferim mai multe șanse uh, companiilor uh, și industriilor europene să exporte în cantități și mai mari către Vietnam. În plus, cred că proprii noștri cetățeni ar putea să găsească noi locuri de muncă și să scape uneori de recesiunea de care uh, suferă în ultimii trei ani. În același timp, tot cum au spus și antevorbitorii, este indispensabil ca în Vietnam uh, drepturile fundamentale să fie respectate, îndeopște libertatea de exprimare, libertatea presei și cred că vom putea să obținem progrese și în aceste domenii. Până la urmă este o șansă pentru noi, ar trebui să profităm de pe urma ei și să sperăm că aceste negocieri vor fi încheiate înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu mai există nimeni care să se fi înscris la Catch DI, de aceea îi dau cuvântul domnului comisar Armunia, acum pentru a face remarcile de final. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, tuturor deputaților din Parlament uh, care au intervenit în această discuție. Majoritatea intervențiilor coincid cu poziția Comisiei în legătură cu acordul de liber schimb care ar trebui să se încheie anul acesta și acest acord va fi pozitiv din mai multe motive pentru ambele părți. Permiteți-mi să vă transmit câteva din comentariile și aspectele subliniate de către colegi în intervențiile lor. În primul rând, problema drepturilor omului. Încep cu ea pentru că e foarte importantă. E important ca partenerii noștri comercial să respecte drepturile omului. Noi abordăm drepturile omului în dialogul nostru interinstituțional și în uh, parteneriatul UE-Vietnam și în acordul de cooperare și parteneriat și vom fi foarte atenți la monitorizarea acestor drepturi, protejarea drepturilor omului și situația drepturilor omului dacă este în pericol în această țară. În ceea ce privește drepturile muncii, Aspectele de drept al muncii sunt acoperate de capitol, acoperite de capitolul de uh, dezvoltare durabilă a acordului, um, textul care a fost negociat și negociatorii noștri au fost uh, capabili să ajungă la un limbaj foarte puternic în ceea ce privește aspectele legate de OIM și de progresele în legătură cu nivelul de protecție al muncii necesar. S-a mai vorbit uh, de protecția animalelor și s-a ajuns la un acord de a se include aceste puncte în text. Vietnamul preferă să acopere aceste prevederi uh, în, în capitolul de uh, dezvoltare durabilă, dar noi preferăm să fie un capitol separat de măsuri sanitare și fitosanitare. Mulțumesc pentru toate contribuțiile dumneavoastră, mulțumesc pentru comentarii și sper ca în următorul Parlament, în următoarele luni, să putem uh, și noi și Comisia, deci în general, să vă informăm despre o concluzionare de succes a acestor negocieri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. În finalul acestei dezbateri, Dragi, dragi colegi, Comisia competentă de fond uh, INTA mi-a înaintat un proiect de rezoluție. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc astăzi la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o prezentare succintă a următorului raport al domnului Alois Peterle cu privire la negocierea acordului de parteneriat strategic ue jap